Panie Przewodniczący! What is that? The God is good? Yeah. And it's, it's over there. Yeah. yeah. Is that right, Christian? Dzień dobry Państwu. Zanim przejdziemy do głosowania, Haideți, domnilor și domnilor, să trecem la voturi. Dau cuvântul înainte domnului Nuno Melo eh, din Portugalia pentru o declarație de ordin personal. Is Mr. Melo. Dacă este în sală. Bine, se pare că nu este în sală, deci trecem la vot. Voi vorbi în limba polonă. Doamnelor și domnilor, v-a fost distribuit textul documentelor de ieri. Dacă cineva are vreo observație în legătură cu acest text, se pare că nu. Atunci procesul verbal de ieri a fost adoptat și trecem la voturi.